Sunt sigură și sper din tot sufletul că în curând se va soluționa această problemă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. În Parlamentul a exprimat răspicat ideea că solidaritatea uh, este importantă pentru noi și ne bucurăm că doamna comisar ne va sprijini. Încheiem uh, dezbaterea pe această temă și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, intervențiile de un minut. Nicolas Huntis este primul care va interveni. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, știți foarte bine că țara mea în clipa de față se află în campanie electorală. Cu două zile în urmă, președintele Parlamentului European a vizitat Grecia și în momentul în care s-a întâlnit cu președintele Greciei, eh, el a primit un telefon din partea doamnei Merkel și uh, ea i-a recomandat organizarea unui referendum uh, pentru a ști dacă uh, poporul grec susține măsurile de austeritate sau dorește ieșirea din zona euro. Domnul Schulz însă consideră că toate forțele politice sunt împotriva unui asemenea referendum. Eu cred că poziții care au fost deja respinse de către greci nu ar trebui să fie reintroduse în discuție. Este nevoie de o declarație democratică, dar acest lucru nu s-a întâmplat. O asemenea atitudine, asemenea uh, imixtiuni încalcă de fapt democrația, nu doar în Grecia, dar și în Uniunea Europeană și eu mă aștept ca președintele Parlamentului European să ia atitudine față de acest principiu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Domnul Landsbergis. <coughs> Domnule președinte, dragi colegi, vreau să vorbesc despre lipsa de bună administrare în uh, munca noastră parlamentară. Un document uh, redactat de noi a fost uh, parțial anulat în conferința președinților S-a întâmplat uh, acest lucru cu rezoluția privind negocierile UE-Azerbaijan. Nici o regulă parlamentară nu spune că documentele adoptate pot apoi fi uh, schimbate de altcineva sau uh, de Parlament. Ștergerea unei părți a textului a fost anunțată pentru ca se presupune să se respecte regula 216 care vorbește despre cu totul altceva. Un corrigendum al unor uh, greșeli literale sau lingvistice descoperite în text după vot. Dar nu s-a întâmplat așa, deci corrigendumul care a fost distribuit pare ilegitim, iar rezoluția inițială este uh, legală și legitimă așa cum a fost votată ea de Parlament. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Cotez Lastra, următorul vorbitor. Eh, amennyiben nincs itt, eh, Derek Vaughan következik. Se pare că nu este prezent în sală. Îi dau cuvântul lui Derek Vaughan în acest caz. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut uh, fondul pentru conectarea Europei care este propus pentru perioada după 2013. În Uniunea Europeană există proiecte de infrastructură care au nevoie de finanțare pentru sporirea creșterii economice și, bineînțeles, acești bani sunt uh, mai necesari acum decât niciodată. În țara Galilor, trans- infrastructura de transport este încă deficitară, din păcate. Electrificarea uh, căi ferate între Londra Eh, și țara Galilor este foarte importantă pentru economia noastră. Guvernul eh, Marii Britanii propune eh, să se electrifice calea ferată numai până la Cardiff. Eu propun să mergem până la Swansea cel puțin, fiindcă este foarte important pentru economia țării Galilor. Dar dacă se refuză acest lucru, atunci ar trebui să existe cooperare cu guvernul uh, țării Galilor pentru a se asigura că acest proces va fi pus pe picioare. Ar trebui să existe un plan de salvare care uh, să uh, includă folosirea acestor fonduri în momentul în care ele sunt făcute disponibile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bebe Barasida are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 9 mai a fost adoptat un manifest în țara Bașcilor în care este vorba despre susținerea pentru proiectul european. Noi avem nevoie de o Europă în care cetățenii să se afle în centrul proiectului de integrare, nu piețele să se afle în centrul proiectului de integrare și companiile multinaționale. Ne dorim un guvern economic european care uh, să uh, recurgă la sistemul financiar doar a atunci când este rezonabil. Trebuie sporită competitivitatea, este important ca economia să se bazeze pe surse de energie mai ecologice. Este nevoie de o politică externă comună și în orice caz nu pentru discriminarea minorităților. Drepturile omului trebuie să se afle în centrul preocupărilor noastre, un model social, un model echitabil este important. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Nikos Grigolikos, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În Grecia, în clipa de față, sunt aplicate măsuri ehm, care ehm, sunt respinse de către societate. Să ne gândim la elemente care nu sunt incluse în noul memorandum. Țara noastră depinde de importurile de petrol. Țara noastră suferă în urma crizei și suferă în urma prețului petrolului, care contribuie la deficitul comercial. Anual trebuie importate surse de energie care ne costă miliarde de euro Sigur că este importantă o energoeficiență, utilizarea noilor resurse energetice care ar putea să îmbunătățească inclusiv situația pe piața muncii. Eu cred că în acest sens ar trebui încheiat un memorandum. Mulțumesc foarte mult. Domnul Stavaracos. Nicola Salavracos se pare că nu este prezent în sală. Domnule președinte, dragi colegi, imunitatea mea a fost încălcată. Sunt uh, persecutat politic și mass media bulgară nu spune nimic despre asta. De ce? Pentru că spun adevărul. Asta este motivul. A fost o întrunire a suporterilor formațiunii politice pe care am învințat o ori poliția a intervenit, a arestat uh, unii dintre susținători și eu și alți oameni am fost tratați ca niște criminali pentru că susținem această formațiune, Gold. Uh, bulgari, cetățenii bulgari au fost umiliți pentru că susțin această formațiune. Primul ministru este responsabil personal pentru această chestiune. Uh, Uh, Europa ignoră semnalele mele și asta îl uh, încurajează pe Boico Borisov să fure uh, de la oameni și să-și zdrobească oponenții și opoziția. Nu există niciun fel de democrație și mă tem că uh, fără intervenția instituției europene s-ar putea ajunge la moartea mea sau a celor apropiați de mine și cer liderilor partidelor europene să acționeze rapid. Dacă oamenii uh, importanți ar spune, din Europa ar spune că uh, guvernul îi persecută, ați acționa, ar trebui oare să cer azil la Bruxelles? Dacă Bruxelles nu face nimic, unde să mă duc? La Moscova, la Washington sau poate la Beijing? Pentru că asta se întâmplă în Bulgaria. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul Kelly are cuvântul. The fiscal stability treaty will be voted. Tratatul de stabilitate fiscală uh, va fi uh, supus unui referendum în Irlanda, dar eu vreau să atrag atenția asupra uh, caracterului nedemocratic al acestei uh, dezbateri, pentru că uh, se stipulează că această campanie legată de referendum uh, să fie, se desfășoare într-o anume perioadă, să, de fapt, există multe tentative de a atrage oamenii împotriva referendumului. Eu cred că um, platforma care a fost um, stabilită încă în anul 2009 ar trebui să funcționeze, pentru că în clipa de față domnul Gandhi uh, uh, și economistul rus Constantin Kojev uh, a stabilit o companie care beneficiază de instabilitatea financiară din Irlanda. Se pare că uh, există un interes ca această criză financiară să continue în contextul unor economii fragile în Europa și a unei zone euro care este instabilă. Dar eu cred că atitudinea acestui domn Gandhi este total uh, nedemocratică, pentru că există uh, mulți uh, membri ai Parlamentului care sunt favorabili referendumului și opinia lor a fost ignorată. Maria. Următorul uh, vorbitor este doamna Maria Lenicopa. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Alegerile din 17 iunie uh, Uh, sunt uh, uh, alegerile cu probabil cea mai importantă miză de la războiul de al doilea mondial încoace. Se uh, încearcă acum distorsionarea mesajului politic cu tot felul de mesaje populiste, uh, ceea ce este foarte pe periculos. Uniunea Europeană, din păcate, nu este de mare ajutor, de mare ajutor în uh, comentariile pe care le face. Iată, de exemplu, uh, observațiile doamnei Merkel în legătură cu leadership-ul grecesc uh, și observațiile sale în legătură cu ieșirea sau rămânerea în zona euro a Greciei. Să nu uităm că și în țara aceasta s-a propus un referendum pentru că nu s-a putut propune alt fel, niciun fel de alternativă politică. Când PASOK a cerut un uh, referendum cu o întrebare mai specifică, acum câteva luni, um, reacția a fost atât de uh, prompt uh, din partea uh, străinătății, uh, în primul rând din partea cancelarului Angela Merkel, încât am fost surprinși. Adică trebuie să ne asigurăm că nu există interferențe în, și ingerințe în afacerile interne a unei țări membre a Uniunii Europene. Președintele, mulțumesc. Domnul Schilakakis are acum cuvântul. Chire Proedre. Domnule președinte, Am avut o dezbatere despre posibila ieșire a Greciei din zona euro, posibil chiar din Uniunea Europeană. Și cred că despre, în această, de, la această dezbatere participă mai mulți oameni decât ar trebui. Înainte să ajungem la alegerile din iunie, Grecia deja se află într-o situație de criză. Ce ar trebui să facem ar fi să nu analizăm doar uh, as, uh, punctele, aspectele economice, ci să ne gândim și la repercursiunile geopolitice ale acestor acțiuni. Dacă împărțim Grecii în două tabere, o tabără pro-europeană și o tabără contra Europei, vom vedea dacă într-adevăr vor vota cu da sau nu uh, față de sistemul politic care este vinovat pentru situația în care se află în acest moment Grecia. Cred că trebuie să um, ajutăm Grecia productivă, pentru că această țară nu merită situația în care s-a aflat. În ultimii ani, gestiunea situației din uh, Grecia a fost una, una problematică, mai ales din punctul de vedere al Greciei cu adevărat uh, productivă acțiunile, mai ales din uh, sectorul industrial, sunt foarte importante, deci există anumite responsabilități și aici. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Salavracos. Mulțumesc, domnule președinte. Echilibrul dintre creștere și austeritate din sistemul financiar european îi face pe liderii europeni să pună presiune asupra Greciei în ceea ce privește alegerile care urmează să aibă loc acolo. De asemenea, apar probleme pe piețe din aceeași cauză. Se pierd noi locuri de muncă, apar noi șomeri și asta se oglindește peste tot în Uniunea Europeană. Când vedem ce se întâmplă la alegerile din Franța, din Germania, Italia, la alegerile locale, vedem că de fiecare dată politicile de austeritate sunt respinse. Abordarea disciplinară bugetară din Germania începe să fie relaxată și aceasta, această austeritate, rigiditate este importantă pentru menținerea monedei euro. Trebuie să ne asigurăm că dorințele cetățenilor sunt respectate și în virtutea principiului de solidaritate ar trebui să căutăm niște soluții mai realiste prin emiterea de euroobligațiuni de la Banca Centrală. Sumim acum are cuvântul domnul Triantafilidis. Domnule președinte, Nu mai înțelegem ce se întâmplă. Ați văzut care a fost primul rezultat la gergerile organizate cu puțin timp în urmă în Grecia. Există foarte multe temeri. Să nu uităm care este și problema Ciprului în momentul de față. O mare parte din sistemele de irigații sunt finanțate de statele membre și acestea au fost distruse de Israel. În ultimii 10 ani, coloniștii israelieni au distrus proprietăți și alte bunuri care le aparțineau palestinienilor și pierderile se situează în jur de 500 de milioane de euro. Trebuie să ne asigurăm că va fi oprită politica expansionistă a Israelului din cauza pagubelor cauzate și din cauza faptului că până la urmă contribuabile europene au deplătit. Au fost uh, structuri finanțate cu banii europeni, uitați asta. Mulțumesc frumos, uh, spune președintele. Urmează domnul Cortes Lastra. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vedem din ce în ce mai multe cazuri în Spania de copii furați sau uh, copii pe care unii și, uh, și iau. Deci e vorba de mii de cazuri de la începutul anilor 90. De mii de cazuri, medici, funcționari, persoane din uh, structura religioasă au fost implicate. Uh, au fost furați de-a lungul anilor copii care aparțineau familiilor religioase pentru a fi dați altor familii conservatoare. E o adevărată tragedie istorică. Unii au crezut că au autoritatea morală de a lua uh, acești copilași de la mamele fără resurse. Și în urmă cu câțiva ani a început să se vadă ce s-a întâmplat începând cu anii 50 în, uh, în Spania. Eu salut activitatea tuturor uh, organizațiilor care s-au implicat în aceste cazuri. Uniunea Europeană, de asemenea, ar trebui să continue eforturile de combatere a traficului de ființe umane. Nu avem mult timp. Multe mame și tate nu vor mai avea niciodată ocazia să-și cunoască copiii, deoarece timpul trece. Mulțumesc. Următorul vorbitor, uh, domnul Bronz. Să încerci să salvezi o țară de datorii prin uh, măsuri de austeritate și de, de creșterea șomajului nu diferă foarte mult de politica din anii 70 a Regatului Unit. Uh, însă, uh, mai, și mai multe uh, datorii ale Greciei ar putea să uh, semne riscuri uh, mult prea mari. Uh, dacă aceste împrumuturi nu sunt dublate de o creștere industrială, atunci trebuie să, găse, să se găsească alte măsuri de compensare, pentru că tot ceea ce este fezabil din punct de vedere financiar trebuie să fie fezabil și din punct de vedere fizic. Oare poate fi evitată inflația? Da. Da, dacă se va opri orice, uh, uh, orice plată suplimentară până când uh, Grecia se achită de toate datoriile sale. Mulțumesc. Köszönöm szépen. Mulțumesc. Domnul Culcieri. Grazie, Joe President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe ziua, pe 1 mai am sărbătorit uh, Ziua Internațională a Muncitorilor. Datorită crizei economice, um, câștigurile pe care le-am uh, obținut pentru muncitori sunt puse în pericol de uh, diferitele guverne care ignoră sarcina imensă purtată de muncitori pe umerilor pentru familiile lor. Economia s-a îndepărtat de dimensiunea socială. Trebuie să ascultăm mai mult vocea lucrătorilor. În Europa avem nevoie de, invest- de investiții, de acțiuni care duc la oportunități, duc la crearea de locuri de muncă pentru tineri. Rata de șomaj în Europa a ajuns la cea mai mare rată din, din la cel mai mare nivel din ultimii 15 ani. Drept urmare, sprijin propunerea Parlamentului European de a oferi garanții tineretului din Europa, garanții care să uh, reprezintă drepturi pentru fiecare tânăr să aibă acces la un loc de muncă. În acest context politic și economic, o asemenea garanție poate fi finanțată de Fondul Social European. Vă mulțumesc. Mulțumesc acum, doamna Susa. Mulțumesc, domnule președinte. Pe șapte iunie poporul elen va merge din nou la vot și viitorul lor e în joc. Grecii vor, trebuia, vor trebui să aleagă viața lor pe viitor. De aceea sunt inacceptabile declarațiile făcute de către domnul Trichet la reuniunea recentă. Dumnealui a propus ca un guvern uh, ales uh, democratic să poată pierde dreptul de vot și să fie înlocuit cu uh, o, un grup de comisari de la Bruxelles dacă măsurile de austeritate nu sunt adoptate. E imposibil să vedem uh,

Mulțumesc. Urmează doamna Papadopoulou. Domnule președinte, alegerile democratice din Grecia, Finlanda și Franța au arătat că cetățenii se opun austerității și rețetei de mult răsuflate care le-a fost impusă pentru consolidarea bugetară în plan european. Vântul schimbării, care suflă momentan prin Franța, eh, oferă ajutor și speranță oamenilor că aceste practici neoliberale vor putea fi eh, eh, oprite. De aceea se face apel la logica solidarității împreună cu creșterea. Eu sper că Grecia va alege un guvern care va rămâne în UE pentru că uh, repercusiunile negative asupra uh, restului Uniunii, mai ales a țărilor din Sud, ar fi extrem de grave la părăsirea Uniunii. Comentariile făcute de doamna Merkel și de alți uh, politicieni sunt absolut de neacceptat și condamnabile. Mulțumesc. Mulțumesc și acum, în încheiere, domnul Ferreira. Obrigat, prezident. În Portugal, nas últimas semanas, Vă mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni, Portugalia a regresat foarte mult din punctul de vedere al civilizației și al economiei. Intervenția Fondului Monetar Internațional și atacurile și acțiunile celor care Uh, se îndreaptă împotriva guvernului sunt acțiuni care slăbesc o democrație de, deja foarte slăbită. S-au făcut regrese foarte mari din toate punctele de vedere al dimensiunii uh, sociale. Au fost slăbite drepturile muncitorilor din contractele colective de muncă. Uh, au fost uh, muncitorii din Portugalia au pierdut milioane și milioane de euro. Foarte multe locuri de muncă au fost uh, eliminate și acest lucru se întâmplă într-un moment în care șomajul este um, o problemă importantă. Și permiteți-mi să spun uh, din nou că, într-adevăr, uh, nu mai putem accepta această situație. Dacă am ajuns la uh, sfârșitul uh, sesiunii de intervenții spontane și acum trecem la prezentările succinte ale următoarelor rapoarte. Primul raport, uh, cel cu privire la strategia de securitate